Good morning, everybody. Good morning, dear colleagues. As we have a very tight schedule and uh... avem un uh, o ordine de zi foarte încărcată astăzi și avem timp foarte scurt pentru un prim punct foarte interesant de pe ordinea de zi. Vreau să încep imediat pentru că văd că toți colegii care trebuie să fie prezenți la acest punct sunt prezenți. În primul rând vreau să vă prezint profilul lingvistic al reuniunii de azi. Din păcate nu avem interpretare în daneză, malteză, croată și irlandeză. Trebuie să aprobăm Recomandările coordonatorilor cu privire la nominalizarea raportorilor, domnul Corau FTD, raportor pentru schimbul automat de date referitor la uh, date privind înmatricularea vehiculelor în Polonia. Aprobă Comisia această recomandare? Nu văd nicio obiecție, deci consider că da. Apoi, acte delegate și de punere în aplicare. Am vești cu privire la trei dosare. Regulamentul din 13 decembrie 2017, adăugarea Sri Lanka, Trinidad, Tobago și Tunisia la tabelul de, din punctul 1 de la anexă și după ce s-a extins termenul de examinare, o procedură scrisă comună a coordonatorilor Econ și Libe a fost lansată, s-a găsit o majoritate pentru obiecție și au uh, convenit să lucreze în engleză. S-a stabilit termenul pentru amendamente pe 23 ianuarie până la ora 5 după amiaza. O comisie comună Econ Libe va avea loc pe 29 ianuarie de la 18.30 la ora 8 și va fi posibil să votăm pe moțiunea de obiecție, astfel încât să se poată vota, vota în plenară în prima sesiune din februarie. Pe 16 ianuarie 2018, Parlamentul European a primit regulamentul de punere în aplicare al Comisiei pentru aplicarea directivei 2016-1148 referitor la elemente specifice care sunt luate în considerare de către furnizorii de servicii digitale pentru gestionarea riscurilor la adresa securității sistemelor informatice și rețelelor și așa mai departe. Acesta este actul de bază referitor la securitatea sistemelor și informațiilor uh, din Uniunea Europeană. Iar pe 16 ianuarie, Parlamentul European a primit uh, o decizie de implementare a Comisiei referitoare la vizele pentru scurtă ședere pentru Australia, Bangladesh, Etiopia, Africa de Sud, Thailanda și Zambia. Uh, primirea acestor uh, acte de punere în aplicare a fost comunicată tuturor colegilor libere prin uh, buletinul informativ din 19 ianuarie. Orice fel de obiecție trebuie depuse până astăzi la ora 5. Dacă nu sunt obiecții la adresa proceselor verbale pe 6 noiembrie și 8 decembrie, atunci acestea sunt adoptate și trec urmă, la următorul punct de pe ordinea de zi. Vom auzi prezentarea proiectului de raport de delegație al delegației ad hoc pana în Malta, care a avut loc pe 13 noiembrie, 1 decembrie 30 noiembrie, 1 decembrie 2017. Permiteți-mi să urez bun venit și foștilor membri ai Comisiei PANA care sunt prezenți. De asemenea, îl salut pe Ministrul Maltez pentru Justiție, domnul Bonici, care a cerut să ia parte la această dezbatere și mi s-a comunicat că, de asemenea, fiii doamnei Dafne Caroana Galiția, sunt alături de noi, deci le urez bun venit și îmi exprim sincere condoleanțe. Așadar, acum, haideți să trecem la munca noastră. Această misiune a fost organizată, după cum știți, în urma unei decizii a coordonatorilor și la cererea conferinței președinților. Conferința președinților a decis că o delegație ad hoc din 8 membri, câte un membru din fiecare grup politic, preferabil din uh, Comisia Libe și Comisia PANA, să uh, fie trimisă în Malta. Am să dau cuvântul imediat doamnei Ana Gomes, ca președinte a delegației, pentru a prezenta principalele constatări din acest raport. Avem un timp uh, de intervenție foarte, foarte scurt pentru vorbitor. Doamna Gomes, 10 minute, vă rog. Uh, și ceilalți colegi, coordonatorii și ceilalți colegi, câte două minute pentru fiecare. Vă rog, o să fiu foarte strictă cu timpul, astfel încât toată lumea să poată să ia cuvântul în această dimineață. Doamna Gomez, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, permiteți-mi, vă rog, și mie să urez bun venit domnului ministru exact asta ne dorim, să continuăm dialogul cu autoritățile și părțile interesate din Malta pentru a clarifica multe dintre chestiunile care au rămas fără răspuns, așa cum uh, va vedea oricine citește raportul acestei misiuni. Raportul uh, este destul de descrie destul de bine activitatea noastră acolo și sigur vreau să urez bun venit și celor trei fii ai doamnei Dafne Caruana Galiția și împreună cu dumneavoastră și cu toți colegii um, mă alătur și eu condoleanțele exprimate familiei. Deci raportul descrie destul de bine situația, știm cu toții care a fost contextul, uh, puteți să citiți despre contactele noastre de acolo. Sigur că noi ne-am pregătit, am adresat întrebări și am primit răspunsuri. Ce e important de știut este că raportul are și o a doua parte unde uh, puteți să citiți toate constatările noastre și recomandările noastre. Recomandări pentru autoritățile malteze, recomandări pentru autoritățile europene. Pentru că, sigur că situația din Malta nu se referă doar la Malta, ne privește pe noi toți, pentru că e vorba de Uniunea Europeană în ansamblul său, ne afectează pe toți, pentru că are implicații pentru de exemplu, combaterea spălării banilor, corupție și așa mai departe. Deci e o problemă de interes general și care ține chiar de securitatea noastră, aș spune. Uh, în momentul de față, cred că ar fi mai uh, util să vă spun care au fost uh, faptele care au reieșit în urma contactelor pe care le-am avut în Malta. În primul rând, Există două persoane care au fost expuse în dosarele Panama și care au făcut obiectul uh, unor rapoarte ale Unității de Analiză a Informațiilor Financiare FIAU din Malta. Unul este ministru, domnul Miți, și celălalt este șeful de cabinet al primului ministru, domnul Șembri. Sunt persoane care sunt văzute ca fiind corupte în țară. Uh, rapoartele FIAU uh, arată foarte clar uh, ce s-a întâmplat și poliția nu a acționat. Nici poliția, nici procurorul general nu au luat niciun fel de măsuri în urma acestor rapoarte, care sunt publice parțial. Totuși există cinci anchete judiciare în curs și dacă acestea vor găsi elemente uh, atunci sigur că vor trebui să aibă ca urmare o acțiune a poliției. În aceste cinci anchete judiciare, una este blocată de către guvern, a fost inițiată tocmai de fostul lider al opoziției, este blocată de către guvern, tocmai le privește pe aceste persoane expuse politic, care au fost um, expuse în rapoartele Panama Papers și FIAU. Și sigur, un alt fapt tragic este faptul că doamna Daphne Caruana Galiția a fost asasinată. Era uh, o jurnalistă, uh, blogger, care era foarte cunoscută prin activitatea sa de expunere a corupției și tocmai ea a expus pe unii dintre uh, cei care au fost expuși de Panama Papers. La două zile după ce am plecat uh, din Malta, Suspecții de asasinat au fost găsiți, ei sunt uh, în arestul poliției și sigur că dacă nu intervine nimic vor fi aduși în fața justiției și sper că vor putea să clarifice cine anume a ordonat această uh, asasinare, pentru că e clar că uh, cineva din lumea politică e în spatele acestei uh, amplasări acestei bombe. Întrebarea este cine a dat ordinul. Ne tulbură faptul că familia se plânge că nu a fost uh, deloc informată că au fost uh, prinși uh, suspecții și nici anumite aspecte legate de interacțiunea firească între familie și autoritățile de anchetă nu au avut loc. Un alt fapt este faptul că un fost comisar maltez, domnul John Daly, care a trebuit să demisioneze în baza unor uh, acuze foarte grave de uh, luare de mită, cu toate că a făcut obiectul uh, unei uh, anchete OLAF foarte serioasă, foarte detaliată și de asemenea uh, a, un, a făcut obiectul unui raport uh, unității malteze FIAU, nu s-a întâmplat nimic cu el. Nu a fost uh, pus sub acuzare, din potriva, a fost numit uh, consilier al uh, președintelui, ceea ce e important, pentru că în Malta auzim tot felul de interpretări uh, că, da, e o dispută politică între principalele partide, dar această persoană, de fapt, ținea de Partidul Naționalist și a devenit un consilier al premierului celuilalt partid. Deci ar trebui să se stabilească de ce nu s-au luat măsuri, care este legătura. E foarte important acest lucru și acest lucru nu s-a întâmplat. Un alt fapt, domnul Ferris, uh, uh, un avertizor de integritate, de integritate pe care l-am întâlnit uh, a fost uh, uh, dat afară de la FAU uh, um, și la două luni, în pofida uh, presiunilor pe care le-am făcut, uh, pe lângă premier, uh, Uh, șeful poliției pentru ca domnului Feriu să îi se acorde protecție. Uh, au trecut două luni și încă nu are statutul de avertizor de integritate și uh, îi se cere în continuare să dea guvernului informații pe care le are în posesie. O altă problemă. Există un program de vânzare de pașapoarte, de naționalitate, Uh, așa numitul program uh, de, uh, pentru investitori individuali, um, dar și aici există niște probleme cu um, Nexia BT, care este o altă entitate implicată în dosarele Panama. Încă nu avem o listă a celor care au beneficiat de um, astfel de uh, proceduri, de această procedură de cumpărare de pașapoarte, cu toate că în Malta se publică lista persoanelor naturalizate. Um, am întrebat de ce anume nu există o listă clară a celor care au beneficiat de cetățenie prin acest program și nu ni s-a dat niciun răspuns. Un alt fapt este relația care ne deranjează între Pilatus Bank și uh, uh, elita din Azerbaijan. Aseară pot să vă spun și acum dimineața am primit uh, o comunicare de la Pilatus Bank. N-am avut vreme să o citesc în detaliu. Sunt sigură că și membrii delegației o, vor, uh, o vom analiza cu toții cu atenție, dar uh, aceste legături au fost recunoscute. Modelul de afaceri al băncii nu este unul durabil. Uh, Uh, acest lucru este o realitate și ar trebui să grijoreze pe toată lumea, mai ales pe guvernul maltez. Apoi, o altă realitate. Directiva privind combaterea, banilor, combaterea spălării banilor numărul 4, care ar fi trebuit să fie în vigoare în toate statele membre din iunie anul trecut, încă nu este pusă în aplicare în Malta. Și sigur că aș putea să vă spun multe altele cazurile de Uh, calomnie care sunt uh, duse în justiție împotriva jurnaliștilor maltezi pentru a le închide gura. Dar uh, aș dori mai degrabă să adresez niște întrebări domnului ministru, dacă avem timp, care este alături de noi. Um, nu știu dacă am dreptul acum să adresez întrebări, dacă voi avea ocazie o voi face și acestea se leagă de aceste fapte pe care le-am prezentat și uh, de răspunsurile pe care ar trebui să le primim. Vreau să adresez deocamdată doar o întrebare în, în acest moment. Doamna Dafne Cariana, Caruana Galiția a publicat o serie de e mail pe 31 mai anul trecut care arăta că excelența sa, ministrul și premierul Malte și alți membri ai guvernului, împreună cu partenerii din compania care operează această schemă de vânzare de pașapoarte a, amenințau să inițieze acțiuni financiare în justiția, în, în tribunalele din uh, Anglia, împotriva doamnei uh, Caruana Galiția. E ciudat să existe astfel de conspirație a autorităților naționale cu această corporație pentru a amenința un jurnalist și un blogger independent. Cum? Cum se poate explica acest lucru? Aceasta este întrebarea pe care o adresez uh, domnului ministru. Sigur că mai sunt multe alte întrebări, dar în cele 10 minute pe care le-am primit, nu cred că pot să le mai adresez acum. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Gomez. Din nou am o sarcină imposibilă, o misiune imposibilă, pentru că avem doar o oră prevăzută în ședința de astăzi și am atât de mulți vorbitori, o să vă spun cum facem. O să avem o primă rundă a coordonatorilor, coordonator de la LIBE și de la PANA. Apoi, voi da cuvântul membrilor uh, care au participat la misiune și apoi altor uh, membri ai comisiei. Și chiar vă rog, vă rog să vă limitați la sub două minute, pentru că va fi imposibil chiar și pentru colegi să mai ia cuvântul dacă continuăm, chiar dacă facem toți ce putem mai bine. Deci începem cu doamna Metzola. I would like to start by... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a uh, mulțumi membrii membrilor delegației pentru tenacitatea cu care și au urmărit activitatea într-un context deloc ușor. Dați-mi voie să scot în evidență că ce a descoperit uh, acest raport nu reprezintă trăsăturile care definesc poporul maltez. Arată însă cât de urgent e nevoie de schimbare. Delegația s-a întâlnit cu primul ministru, societatea civilă, avertizori de conștiință, reprezentanții ai poliției și au uh, înțeles clar cum stau lucrurile. Nu că, de fapt, aveam nevoie de o delegație de eurodeputați să ne spună că este indignant că poliția a refuzat să um, urmărească și să investigheze acuzațiile de corupție și de spălare de bani de către politicieni dubioși și că jdeariștii ar trebui să fie liberi, să poată scrie ce doresc fără a fi amenințați uh, cu asasinarea. Toate acestea ar fi trebuit să fie evidente. Primul ministru a, a avut o atitudine condescendentă față de delegație. În această săptămână, Consiliul Europei, la Consiliul Europei, uh, primul ministru le-a spus uh, copiilor lui Dafne Caruana Galiția, care se află astăzi alături de noi, că în, în Malta totul era bine și frumos, că Dafne Caruana putea să scrie după bunul plac. Cum poate să afirm acest lucru când Dafne Caruana Galiția a fost ucisă? Noi, membrii delegației, inclusiv Ana Gomez, am fost arătați cu degetul în Malta, însă nu vom ceda în fața acestei intimidări. Iată ce facem aici. Uh, ne facem vocea auzită pentru că dacă ne impunem nu vom fi uh, intimidați. Malta trebuie să fie o țară unde controlul și statul de drept trebuie să existe mai mult decât doar pe hârtie. O țară unde jurnaliștii să poată să scrie după bunul plac fără a fi amenințați sau fără să se teamă că vor fi aruncați în aer. Societatea malteză nu ar trebui să lase acești hoști, hoți să uh, o caracterizeze. Mulțumesc, doamna Zipă, pentru SID. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, dați-mi voie să încep prin a spune că am avut Comisia pentru documentele Panama, documentele uh, Paradise Papers. De ce? Pentru că ziariștii au făcut o treabă foarte bună. Iată de ce am început aceste comisii, în, uh, le-am deschis în Parlament și vom deschide o altă comisie pe sfârșitul lunii viitoare. Mă întreb dacă conținutul documentelor descoperite în cadrul um, acelor documente Paradise Papers care a dus la um, deplasarea în Malta? Nu. De fapt, a fost asasinarea unei ziariste care a stat la baza acestei delegații. În continuare, trebuie să răspundem la mai multe întrebări. În primul rând, corupția, spălarea de bani, să vedem dacă e vorba de um, cazuri individuale sau din potrivă, este uh, un lucru care se întâmplă în mod sistematic. Și mai îngrijorător, firește, este cine, de fapt, a solicitat asasinarea acestei jurnaliste. Toate arată foarte clar că avem nevoie de anchete suplimentare, trebuie să ajungem la adevăr și trebuie să răspundem la aceste întrebări. Iată de ce sper că vom organiza această comisie nouă în Parlament. În același timp, sunt recunoscătoare pentru faptul că ministrul justiției maltez se află astăzi alături de noi. Sunt convinsă că dânsul are propriile sale impresii referitoare la raportul nostru și la ce include acest raport. Dacă e posibil însă, aș dori să-mi răspundă la ce puțin una din întrebări. Dacă nu are timp, având în vedere că nu prea avem timp astăzi la dispoziție, i-aș fi recunoscătoare dacă ne-ar putea răspunde în scris. Următoarele întrebări. În primul rând, biroul procurorului general este verificat de Greco, uh, Comisia Consiliului Europei de Integritate și Corupție. Aș vrea să știu dacă uh, sunteți la curent cu evaluarea acestuia. În continuare, aș vrea să știu cum se verifică Um, la ora actuală în Malta activitatea magistraților. Investigați acuzațiile aduse de Dafne Caruana Galiția în articolele ei și cum stau lucrurile la ora actuală. Mulțumesc, doamnă Sipel. Acum, pentru uh, PANA, coordonator, domnul Simon, pentru și de. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aștept ca toată lumea să-și pună căștile. Da, și eu vreau să-i mulțumesc delegației pentru raportul pe care l-a prezentat și ne lovim încă o dată de multe semne de întrebare. Un stat uh, care vizează un stat al Uniunii Europene nu e pentru prima dată când uh, în cadrul Comisiei de Anchetă PANA și înainte în cadrul Comisiei Speciale de Anchetă referitor la evaziunea fiscală organizată de state, taxe 1 și 2, ne-am confruntat cu situația în care în uh, statele membre se înregistrează anumite procese, anumite fapte care trebuie verificate mai îndeaproape. Este important să transmitem un mesaj clar și anume că vom continua activitatea tocmai finalizată în Comisia PANA în forma unei comisii speciale care cu siguranță va aborda și întrebările pe care le-a adresat doamna Gomez privind Malta, dar firește și alte întrebări care vizează alte state membre. Trebuie să lucrăm într-un mod cât se poate de curat, clar și echitabil. Și, în ceea ce privește standardele pe care le vom stabili, trebuie să ne asigurăm că statele Uniunii Europene vor vedea că le sunt asigurate uh, că le vom cere statelor membre să respecte exact aceleași drepturi pe care și Comisia Europeană le cere, de fapt, statelor terțe. De pildă, um, în lista paradisurilor fiscale ale Comisiei ne-am bazat uh, doar pe asigurările pe care le-am primit în scris. În plus, am aflat că multe state, de fapt, vor fi chiar eliminate de pe această listă. Acum, în ce privește toate aceste state care se află sub semnul întrebării, trebuie să verificăm cu mare atenție, noi aici în Parlament, în ceea ce privește aceste acuzații, care este fundamentul lor, dacă va trebui să tragem consecințe, însă înainte de toate e nevoie tocmai de aceste analize amănunțite în profunzime înainte de a trage orice concluzie. Mulțumesc, domnule Zimon. Domnul Luca, de la ECR, în calitate de coordonator PANA. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu mulțumesc delegației care s-a deplasat în Malta. Trebuie să ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă măcar Parlamentul European n-ar fi trimis o delegație în Malta după această asasinare scandaloasă a ziaristei Dafne Caruana Galiția ne îngrijorează ce se întâmplă în Malta, pentru că uh, din raportul comisiei este clar în evidență că nu e vorba doar de o faptă izolată, ci e vorba de probleme structurale cu care se confruntă Malta, insuficiențe structurale care s-au uh, constatat acolo că procuratura nu funcționează cum trebuie, funcționează foarte încet și că există dovezi foarte clare de corupție și nepotism în Malta. Practic, situația de acolo nu are nimic de a face cu statul de drept. Se cumpără voturi, este o practică tolerată, în tocmai ca și uh, cumpărarea cetățeniei. Nu se știe nici măcar cui, uh, contra unor sume considerabile, se vândă cetățenia. Sunt situații care trebuie urmărite îndeaproape și întrebarea e cum vom proceda în continuare. Uh, Parlamentul European nu e în măsură să își asume o funcție de apărătoare a tratatelor pe care ar trebui de fapt să-și o asume în principiu Comisia Europeană, pentru că nu are resursele necesare la dispoziție. În același timp însă trebuie să găsim un format uh, care să ne permită să urmărim în continuare toate deficiențele pe care le-am identificat în Malta, să nu le pierdem din vedere și să le putem um, evalua în continuare. Iată toate sarcinile despre care trebuie să discutăm, pe care, uh, pentru ca asasinarea lui Daphne și toate faptele pe care le-am constatat să nu fie pur și simplu uitate undeva într-un document, ci să existe într-adevăr după aceea un follow-up. Mulțumesc acum pentru Libe, coordonatoare ALDE, doamna Intfeld. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să urez încă o dată Uh, bun venit fraților Caruana Galiția. Mă bucur să văd alături de noi, mă bucur de asemenea să văd pe domnul ministru astăzi în sală. Trebuie să vă mărturisesc că atunci când am citit raportul am fost șocată. Da, am tot auzit discuții despre corupție, însă atunci când am citit detaliile mi-am dat seama că e un lucru pe care nu-l vedem în fiecare zi în Uniunea Europeană. E rău. Se prezentau practici atât de obscure încât cineva chiar a crezut că merita să ucizi în scopul lor. Dar a existat și cineva care a considerat că era suficient de important să le scoate la iveală. Domnul Muscat um, a tratat cu dispreț Parlamentul European și mi se pare trist, pentru că asta înseamnă să-i disprețuiești pe cetățenii europeni, cetățeni care urmăresc ce se întâmplă. Cred că nu a fost deloc inspirat pentru că vorbim de fapte grave. Și, după cum spunea domnul Lucă, Uniunea Europeană joacă un rol important în uh, a remedia toate aceste deficiențe, pentru că Uniunea Europeană e atât de puternică cât, uh, pe, cât de puternică e veriga cea mai slabă și e clar că Malta la ora actuală e veriga cea mai slabă. Mă gândesc acum și la unitatea de informații financiare de la Europol. Dacă nu ne putem baza pe informațiile care sunt uh, introduse în sistem, atunci cum ne putem asigura că există stat de drept și securitate în Uniunea Europeană. Trebuie să ne desfășurăm activitatea pe baza premizei respectării normelor și nu pe baza certitudinii respectărilor atunci. Întrebarea pe care am pentru domnul ministru și pentru Comisia Europeană e următoarea. În urmă cu uh, trei luni, practic ieri s-au uh, împlinit trei luni, a fost ucisă Dafne Caruana Galizia. Cum stau lucrurile acum cu ancheta? Arestarea celor trei persoane trebuie luată în serios? Eu nu sunt polițist, dar uh, după ce am citit, din cât am citit din ziare, mi se pare o farsă. A fost un asasinat motivat politic, nu a fost un individ care vrea să-i fure geanta. Așa că ancheta, sincer, nu mi se pare deloc serioasă. Uh, cum stau lucrurile cu um, inspectorul responsabil de această anchetă? Ce se întâmplă apoi cu comercializarea vizelor? Um, da, poate Malta a dezvoltat un pic mai mult, dar există scheme asemănătoare și în alte state membre. Da, doamnă președinte, mă apropii de concluzie trebuie să vedem cum reglementăm drepturile de, reș- de uh, reședință de pildă pentru refugiați. O întrebare simplă câți bani ați câștigat din uh, această practică? Aș vrea să știu. Și cum s-a făcut uh, evaluarea acestor oameni care uh, cereau aceste vize de aur? Pentru că sunt convinsă că nu erau niște bătrânici nevinovate din Rusia. Da, o ultimă întrebare. Între, ultima întrebare, doamna președinte. Comisia a eliminat raportul anual de corupție și abordează subiectul corupției în cadrul semestrului european. Aș dori să știu din partea Comisiei cum putem remedia această situație dacă nu uh, o abordăm subiectul în raportul anual. Doamna Pagasa Urtundue, coordonator al de pentru PANA, am să vă rog să vă încadrați în timp, două minute, pentru că în caz contrar nu avem timp și veți lua din timpul de intervenție a altor colegi. Vă rog, aveți cuvântul, Maite. Da, mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc eurodeputaților care au mers în această misiune. Informațiile pe care le-au strâns ne-au îngrozit și aș vrea să știu dacă solicitările de informații referitor la programele de investiții personale și acea listă necunoscută, dacă noi vom putea avea acces la ele, dacă nu avem competențe pentru a apăra tratatele, avem totuși o competență politică, pentru că suntem, ne aflăm într-un parlament. Și noi cred că avem răspunderea politică și morală față de ce se întâmplă și ce s-a întâmplat cu Dafne Caruana. Trebuie să continuăm să luptăm. Nu putem să lăsăm răspunderea noastră și angajamentul nostru să se limiteze la niște cuvinte care apoi sunt uitate într-un sertar. Trebuie să continuăm, trebuie să urmărim într-un fel sau altul, să dăm curs um, a ceea ce s-a închetat în comisia aceasta specială, pentru că munca noastră nu s-a terminat aici, există probleme structurale, iar articolul 2 um, din Tratatul Uniunii cu siguranță se referă la Malta și vreau să mulțumesc și așa să știu dacă acei colegi care au fost în Malta consideră că vom putea dispune de informații suficiente. Mulțumesc. Acum, Comisia PANA, coordonatorul pentru verzi, domnul Gigold. Thank you. First, uh, colleagues, uh, thank you for the good cooperation. Mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc pentru cooperarea din ultimul an și mulțumesc și Uh, ministrului și în special celor doi fii ai uh, doamnei Dafne Galizia care se află aici. Uh, aș vrea ca și ei să poată lua cuvântul, pentru că asta ar fi normal să aibă posibilitatea să spună ce ar vrea ei să facă Parlamentul European. Dar nu vreau să repet nimic <clears throat> din ce s-a spus deja. Cred că ce a fost cel mai, cel mai, lucru cel mai revelator pentru mine în timpul ultimei vizite, am aflat că nu e vorba doar de spălare de bani uh, și despre revelațiile din uh, scandalul Panama Papers, ci că există o cultură a impunității sistematică. Deci nu există niciun fel de cazuri de corupție la nivel înalt care să ajungă să fie trimise în judecată. Deși adesea au fost indicații uh, clare că există astfel de cazuri. Deci de ce Electrogaz nu este investigat? De ce privatizarea spitalelor nu este investigată? De ce avem un stat membru unde uh, uh, cel mai important judecător din țară spune că se deteriorează statul de drept? Și numărul de cazuri e mult mai mare. Avem de asemenea uh, semne de influențarea voturilor cu uh, contracte publice. Nici asta n-a dus la vreo investigație. Deci cred că trebuie să fim foarte serioși, de asemenea să fim serioși și în, în legătură cu Nexia BT, unde deci, aflăm că nu s-a aplicat legislația europeană și nu s-a făcut uh, uh, due diligence-ul necesar și tot n-a fost nicio investigație. Deci cred că este important să se facă aceste schimbări. Prin urmare, cer comisiei să uh, își facă un follow-up uh, la activitatea sa, să discute cu noi și sper ca și Parlamentul să continue. Și am o întrebare în legătură, uh, pentru ministru. Puteți informa Parlamentul European în legătură cu schimbul noastră de informații cu, cu Comisia Europeană? Știu că există un schimb de informații pentru că Comisia examinează aceste acuzații și puteți informa Parlamentul uh, în scris putem să primim un raport înscris la raportul nostru, asta ne-ar ajuta foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ghegold. Sunt de acord cu sugestia dumneavoastră că ar trebui să le dăm cuvântul și fiilor doamnei Caruana. Dar sugerez să dați cele două minute de la sfârșit ale noastră. Da, sunt dornic să fac asta. Atunci să continuăm pe lista coordonatorilor. O am pe doamna Capel ENF. We, uh, all the coordinators, uh... Președinta, au luat uh, cuvântul toți coordonatorii. Trecem acum la membrii misiunii care doresc să intervină. Uh, Mr. Casa, please. Do domnul uh, David Casa. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai te aș vrea să-mi exprim aprecierea față de colegi pentru profesionalismul cu care a fost făcut acest raport și uh, raportul e clar și problemele sunt foarte clare. Principala preocupare este că persoanele la cel mai înalt nivel uh, guvernamental uh, sunt implicate în activități criminale și ele rămân în funcție în continuare. Cei care au creat structurile de spălare de bani încă au licență și băncile folosite pentru a spăla banii rămân operaționale și în tot acest timp rapoartele Unității de Informații Financiare din Malta în legătură cu acțiuni care ar trebui făcute împotriva acestor oameni rămân ignorate. Impunitatea este șocantă și pe în acest context jurnalista Caruana Galiția a fost asasinată cei despre care a scris ea au în continuare funcții înalte. Pilatus Bank are în continuare licențe de operare în, uh, în Uniunea Europeană. Nexia BT încă primește contracte. Astăzi ministrul Bonici este alături de noi, dar ce a venit el să ne spună? A venit să ne spună că guvernul a introdus legislație privind lansatorii de alerte, dar nu ne, nu ne spune că protejează doar lansatorii de alerte care susțin guvernul său o să ne spună că a introdus legea care elimină prescripția în cazurile de corupție, dar nu ne va spune că Uh, au transformat poliția și uh, uh, unitatea de informații financiare în ostatici politici ca să nu poate face nimic. Nu ne va spune, ne va spune că a introdus o nouă lege privind mass media, dar nu ne va spune că activele lui Daphne Caruana Galizia erau înghețate în momentul în care a fost asasinat din cauza acțiunilor propriului său partid. Ne va spune că există investigații în Malta, dar nu ne va spune că primul ministru a făcut apel pentru a împiedica investigarea celor mai importante revelații. Va încerca să uh, ducă această dezbatere în ideea că e un fel de atac împotriva Maltei. De fapt, este pentru Malta și împotriva guvernului corupt. Mulțumesc, domnule Casa. Doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Mulțumesc și pentru faptul că am uh, putut să particip la Comisia Uh, care a fost în Malta. Recunosc că am fost și prima dată în viața mea acolo. Am să încep cu concluzia, pentru că colegii au spus foarte multe lucruri. În primul rând, eu cred că este prea scurtă perioada de analiză și nu cred că trebuie să ne oprim acum cu acest raport și cu această analiză. Nu cred că am reușit noi, Comisia, să ne întâlnim cu toate părțile interesate și cred că ar trebui să prelungim uh, analiza în Malta pentru că de exemplu nu am reușit să discutăm uh, cu toți uh, reprezentanții uh, societății civile sau a mass mediei nu am primit niște răspunsuri de exemplu la procurorul general cred că personal am pus întrebarea de ce durează așa de mult investigația privind asasinarea, uciderea jurnalistei sau cele legate de uh, FIAU. Apoi la întâlnirea cu presa n-am primit încă răspuns dacă atunci când au scris în presă aveau rapoartele în integralitate, rapoartele FIAU sau doar secvențe. Deci sunt foarte multe lucruri la care nu am primit răspuns și eu cred că noi trebuie să fim foarte atenți pentru că uh, Uh, trebuie să o spun, uh, pentru că așa cred că trebuie să fim echidistanți. De exemplu, la rețeaua societății civile, sigur că ne-am întâlnit acolo cu un domn uh, Michael Brigulio, care este în același timp consilier al Partidului Naționalist, dar este coordonatorul rețelei civile. Nu știu cât este de etic asta. Trebuie să vedem toate părțile, pentru că aici nu ne putem juca cu uh, drepturile cetățenilor, cu viața oamenilor. Iată, a fost uh, aici uh, ucisă o jurnalistă. Trebuie să existe în Malta foarte bine Uh, definit uh, și respectat dreptul cetățeanului la exprimare. Uh, am avut de asemenea surpriza să avem în, ca reprezentant al mass mediei pe cineva care a fost aproape cu ministrul care a, Austin Gat, care a creat un mare scandal implicat în corupție împotriva petrolului, a unui cont elvețian. Lucrurile astea trebuie spuse. Noi nu trebuie să fim partizani doar pentru că aparținem unui grup politic. Noi trebuie să ne gândim la cetățenii din Malta, la securitatea cetățenilor cetățenilor, la viața cetățenilor și eu cred că, în concluzie, ar trebui să lungim, să prelungim perioada de analiză în Malta pentru a avea o uh, viziune corectă. Mulțumesc. Thank you. Mr. Hagi Georgiou. Mulțumesc, domnul Hagi Georgiou. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Gomes și tuturor celorlalți membri ai misiunii în Malta datorită cooperării excelente. Am fost șocat de rezultatele acestei misiuni, dar vreau să subliniez că aceasta nu e o problemă malteză, ci una europeană. Dacă nu înțelegem acest lucru, nu vom uh, ajuta Malta. În Malta există lucruri foarte întunecate și ei trebuie să rezolve aceste lucruri și să le clarifice. De exemplu, Banca Pilatus. Cum putem uh, accepta faptul că banca are doar 130 de acționari și în același timp uh, sume inimaginabile în depozite? Deci e un lucru de neînțeles. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun, pentru că membrii misiunii deja au spus aproape tot. În legătură cu doamna Maria Efimova, care este un lansator de alerte și care a vorbit cu noi prin Skype. Există un mandat împotriva ei în Cipru pentru o problemă diferită și nu știu dacă aceste lucruri sunt legate de faptul că ea este lansator de alerte, Eh, eu eh, am scris deja o scrisoare eh, Procurorului General din Cipru pentru a-l întreba de ce există acest mandat internațional împotriva ei. Și de asemenea aș vrea și eu să îi salut pe fiii doamnei Caroana Galiția și să-mi exprim și eu condoleanțele. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul altor membri în comisie care doresc să ia cuvântul. Am trei membri care au indicat uh, că doresc să ia cuvântul. Domnul Becker, doamna Fayon și domnul Zamit. Închid acum lista intervențiilor. Vă rog să nu depășiți două minute, vă rog să mă ajutați. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, o să fac asta. Mulțumesc colegei Ana Gomez pentru raportul privind misiunea în Malta. Consecințele, concluziile principale pe care le putem trage de astăzi, nu doar începește statul de drept, spălarea de bani, dar și un incredibil caz de crimă și un uh, background enorm de corupție protejată de autoritățile judiciare și polițienești și de cel mai înalt nivel al guvernului. Dați-mi voie mai întâi să spun clar că poporul maltez nu merită această situație. Uh, oficialii guvernamentali ar fi trebuit să-și dea demisia de luni bune. Trebuie să susținem poporul maltez și să continuăm cu putere să-i urmărim pe eh, membrii corupții criminali de la cel mai înalt eh, nivel al guvernului eh, maltez actual. Așadar, este complet inacceptabil ca elemente criminale în Malta să ceară arestarea europarlamentarului David Caza luptătorul cel mai înflăcărat din Parlamentul European pentru a aduce clarificări în ce privește dosarele Panama Paper și uh, crima brutală împotriva uh, jurnalistei malteze. Uh, spun tuturor oficialilor responsabili din Malta, inclusiv ministrului de justiție David Caza, are întreaga noastră susținere și nu veți avea, nu veți reuși să faceți ce vreți să faceți. Uh, iar poporului maltez îi spun că trebuie să se ridice împotriva acestor oameni din țara lor. Se pot baza pe David Caza și pe Parlamentul European. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Beca. Doamna Fayon. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc uh, delegației malteze pentru raport. Sunt multe fapte în uh, raport, dar și multe acuzații care trebuie investigate și deci, raportul uh, arată că multe lucruri mai trebuie făcute și de asemenea arată că raportul nu reflectă o singură opinie și în Malta opinia este foarte polarizată, deci e greu pentru noi să ne facem o imagine completă. Astăzi primim informații noi pe care le luăm în serios, dar din nefericire nu suntem investigatori autorizați și ne facem uh, recomandările noastre, dar uh, treaba aceasta trebuie făcută până la urmă de autoritățile responsabile din Malta. De aceea mă bucur uh, că Ministrul Justiției este astăzi în Malta, pentru că am înțeles că unii participanți la delegație nu au primit răspunsuri la întrebările lor și că unii vorbitori au fost chiar uh, rău intenționați. Deci, Aș vrea să știu ce măsuri a luat guvernul pentru a crește independența și imparțialitatea sistemului judiciar sau cum uh, lucrează sistemul de investigare a magistraților. Investigează magistrații uh, acuzațiile uh, făcute de Dafne Caruana Galițean în reportajele sale și am avut uh, onoarea să fiu uh, gazda celor doi fii ai lui Dafne Roana Galiția, uh, nu de mult la un eveniment SND și vreau să vă spun că au avut o contribuție foarte importantă și vom continua să verificăm faptele și ne vom continua dialogul cu toți cei interesați în situația din Malta. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Fayon. Domnul Zamit. Mulțumesc. Vreau să încep prin a saluta pe Andrew și Matthew Carona Galiția, fi lui Daphne Carona Galiția. Uciderea brutală a mamei voastre nu a fost doar o crimă făcută pentru a închide gura unei persoane care întotdeauna cu mare curaj s-a luptat pentru a scoate la iveală adevărul. A fost de asemenea un atac împotriva libertății de exprimare, pentru că libertatea de exprimare este cea care eh, ne asigură că vom putea uh, urma uh, uh, eforturile lui Dafne Caruana Galicia care a încercat să expună cazuri de corupție și nu pot decât să insist, insist pe lipsa de acțiune a guvernului în ce privește apărarea statului de drept în Malta. Lipsă de acțiune din partea guvernului în legătură cu tot ce a Uh, da, tot ce a transpirat în urma ședinței, uh, vizitei uh, delegației în Malta. Se pare că guvernul nu-i pasă decât de ce spun miniștrii maltezi, nu de ce spun europarlamentarii. Astfel, el ignoră vocea cetățenilor Uniunii Europene. Ar trebui să facem toate eforturile pentru a apăra libertatea presei și, de asemenea, am prezentat o lege uh, privind uh, uh, anumite practici, astfel încât bănci cum ar fi Pilatus sau companii cum ar fi Hanley and Partners să fie oprite și să nu mai poată să mai pornească acțiuni împotriva jurnaliștilor profitând de legislația europeană. Asta e foarte important, pentru că dacă pui uh, căluși presei, înseamnă că ataci libertatea cetățenilor europeni uh, de a afla lucrurile importante. Mulțumesc, stimați colegi, pentru intervențiile foarte disciplinate și pentru că ați respectat timpul. Așadar, acum mă întorc la domnul ministru. Aveți 5 minute ca să răspundeți la întrebări Give the floor to the Și apoi am să dau cuvântul comisiei, pentru că și comisia are câteva de, a primit câteva întrebări astăzi, dar o să rog pe toată lumea să fie foarte succintă în răspunsuri, să se limiteze la două minute. Domnule ministru Bonici, aveți cuvântul. Very much, madam. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc că îmi dați ocazia să fiu astăzi aici pentru a discuta acest subiect cu dumneavoastră. Sigur că în 5 minute nu pot să răspund la toate întrebările nici măcar la o fracțiune din acestea, dar vreau să vă spun că sunt disponibil oricând, oriunde, să revin și să răspund la toate întrebările pe care le aveți. Noi, ca și guvern, dorim să uh, descriem imaginea corectă a Maltei. Imaginea despre care ați vorbit astăzi nu este adevărata imagine a Maltei. Nu este uh, o imagine corectă și de aceea dorim să intrăm în dialog tocmai pentru a uh, Eh, descrie adevărata față a Maltei. Permiteți-mi să eh, vă ilustrez contextul. La două zile după crima îngrozitoare, eh, uciderea îngrozitoare a lui Daphne Caruana Gariția, care ne-a șocat pe toți în Malta și în Europa și sigur că și eu îmi prezint condoleanțele familiei lui Daphne Caruana Galiția. Pot să le înțeleg furia, pot să înțeleg cum se simt astăzi și cum s-au simțit în Uh, ultimele zile. Deci ne-a, ne-a zdruncinat această veste. La câteva zile după acest asasinat, unul dintre marile ziare din Malta a făcut un sondaj referitor la uh, statul de drept în Malta și a întrebat pe oameni. E vorba de un ziar care este foarte critic la adresa guvernului. Se numește Sunday Times of Malta și a întrebat pe oameni, uh, aveți încredere în forțele armate în Malta? Și 72% din oameni au spus da. Au întrebat, aveți încredere în guvern? 72 din oameni au spus da. I-au întrebat, aveți încredere în poliție? 69% au spus da. Au întrebat, aveți încredere în mass media? 51% au spus da. Este doar uh, o imagine punctuală a rezultatelor uh, care reprezintă opinia Uh, publică în Malta. Deci trebuie să revin la acest raport care, din păcate, um, reprezintă o lipsă fundamentală de înțelegere la adresa rolului diverselor instituții din Malta pe care le descrie în modul în care își exercită îndatoririle conform statutelor. Ce e mai rău este că persoanele care au scris raportul s-au bazat pe recomandări care sunt ori învechite, ori incorrecte critici sunt prezentate la nivelul structurii constituționale din Malta sau deciziilor luate de guvernul maltez, cu toate că alte state membre au sisteme similare sau au luat decizii identice. Guvernul a realizat uh, o listă serioasă de reforme în ultimii cinci ani și suntem deciși să continuăm această activitate cu toată dedicarea uh, și uh, diligența. Și acest lucru nu reiese suficient în raportul de misiune. Unul dintre colegii dumneavoastră m-a întrebat Vă rog să mă scuzați, eu n-am întrerupt pe nimeni și nu sunt aici pentru a mă certa. Sunt aici pentru a vă răspunde la toate întrebările, oricând, oriunde. Suntem deschiși pentru o dezbatere constructivă. Noi suntem, noi ca și guvern, dorim să iasă la lumină adevărul. Vrem să prezentăm adevărata uh, imaginea Maltei către Parlamentul European și către instituțiile europene. Deci o persoană de aici m-a întrebat, domnule ministru, puteți să-mi spuneți acuzațiile cele mai grave sunt uh, anchetate acum? Răspunsul este da. În Malta avem un sistem prin care orice persoană poate să meargă cu orice informație în fața unui magistrat de investigație și acesta poate să ancheteze orice informație pe care o primește de la orice cetățean. Și toate problemele principale, toate poveștile, toate acuzațiile despre care a scris Dafne Carona Galiția sunt tocmai e în curs de anchetă de către justiție, inclusiv una foarte gravă, pe care chiar premierul a cerut, -o, a cerut să se ancheteze. Uh, deci atunci când îmi spuneți că statul de drept nu răspunde în Malta, că nu există stat de drept, că guvernul nu este responsabil, um, nu e adevărat, pentru că toate acuzațiile sunt în curs de anchetă de către justiție la cererea fostului lider al opoziției sau la cererea premierului însuși. Vreau să menționez acum câteva dintre reformele pe care le-am uh, realizat, pentru că ideea că acest guvern a dat peste cap uh, statul de drept este complet falsă, complet uh, incorrectă și nefondată. Am eliminat uh, prescripția pentru uh, infracțiuni de corupție de către politicieni pe restul, uh, pentru restul viețului lor. Deci dacă un politician maltez comite o infracțiune legată de corupție pot să fie urmărit în justiție, poate să fie urmărit în justiție oricând pe parcursul vieții. De asemenea, am introdus un act pentru protecția avertizorilor de integritate și îmi pare rău să spun că doamna Gomez, pe care o respect, nu înțelege clar cum anume funcționează această legislație. Nu cred că e vina dânsei, pentru că legislația pentru protecția avertizorilor de integritate sunt, e atât de rară în Europa, nu prea se găsește astfel de legislație. Probabil doar în Malta și poate încă în 2-3 alte state membre. Dar pentru ca cineva să primească protecție, trebuie să facă o dezvăluire. E inerentă uh, pentru funcționarea mecanismului de protecție a avertizorilor. Dacă o persoană de bună credință dezvăluie informații, în mod automat primește protecție. Deci uh, tot ce se spune despre faptul că guvernul trebuie să ia o decizie e incorrectă. În cazul domnului Ferris, despre care trebuie să vă spun, pentru că s-a vorbit și doamna Efimova, doamna Efimova avea multe rezerve față de acest uh, domn Ferris, dar acesta dorește protecție ca avertizor de integritate pentru că intenționează să obțină imunitate ca să nu fie urmărit în justiție pentru încălcarea uh, încălcarea dispoziției care spune că informații de la FIAU nu trebuie să fie publicate. E vorba de un principiu privind tranzacțiile financiare care interzice persoanelor să publice informații confidențiale. Domnul Ferris dorește să încalce această dispoziție și de aceea vrea să folosească protecția acordată avertizorilor de integritate pentru a face acest lucru. Domnule Bonici, domnule ministru, spune președinta, vă rog să, vă rog să încheiați. Bine, un minut doar. Deci vreau să risipesc uh, aceste acuzații false, această imagine incorrectă. Noi facem toate eforturile pentru a îmbunătăți statul de drept. Am stabilit o, comisie uh, pentru numirea judecătorilor, pentru că până acum judecătorii erau numiți direct de politicieni. Noi am creat o comisie din persoane independente, inclusiv uh, șeful Curții Supreme, care uh, oferă recomandări cu privire la persoanele care să fie numite în justiție. O altă reformă. Am pus în aplicare cea de-a patra directivă privind combaterea uh, spălării banilor și directiva privind cerințele de capital. Nu e adevărat că nu le-am pus în aplicare am pus în aplicare cea de-a patra directivă privind spălarea banilor cât de repede posibil, a fost posibil după alegeri, am avut alegeri în iunie și este acum parte din programul nostru. Și mai vreau să subliniez un lucru. S-au făcut aici aluzii cum că Malta este în pericol să uh, Um, fie în situația de încălcare gravă a uh, valorilor uh, europene și ale statului de drept. Uh, se simte așa în aer această acuzație și trebuie să vă raportez că există un consens între premier și liderul opoziției din Malta că acest lucru este fals. De fapt, ieri, liderul opoziției din Malta a subliniat foarte clar că este împotriva acestei afirmații, conform care ar fi un risc grav de încălcare a statului de drept sau a valorilor europene și că ar fi uh, cu totul împotriva impunerii articolului 7 față de Malta. Uh, asta vreau să vă spun aici în Parlamentul European. Uh, vreau să invit uh, pe toți eurodeputații să se angajeze într-un dialog constructiv, într-o dezbatere sănătoasă. Noi suntem aici pentru a răspunde, pentru a vă spune ce s-a întâmplat de fapt, ce se întâmplă în Malta, ce facem pentru a consolida statul de drept, care este foarte important pentru noi, este la baza democrației noastre, la baza valorilor europene și este motivul pentru care persoane ca mine și tot restul guvernului ne dedicăm viața și cariera pentru, să, pentru a face Malta un loc mai bun. Mulțumesc! Uh, domnul Gigold spune că toate constatările sunt, uh, uh, sunt false, acest lucru este lipsit de respect. Vreau să se menționeze acest lucru. Președinta, vă rog liniște în sală. Și acum, domnul Aristoteles Cavrisiadis de la Comisie, aveți două minute, ați primit câteva întrebări, vă rog, cât mai succint. În primul rând, în ceea ce privește directiva privind combaterea spălării banilor, a fost transpusă în decembrie 2017. Deci punerea în aplicare e una, transpunerea e alta. Comisia monitorizează punerea în aplicare a acestei directive. În ceea ce privește cele două întrebări ale doamnei Intveld, una referitoare la schema cetățenie prin investiție, Comisia monitorizează cu atenție aplicarea oricăror regimuri care oferă cetățenie uh, în acest fel, inclusiv în Malta. Legislația europeană um, cere ca în astfel de scheme cetățenia să fie acordată pe baza unei uh, legături veritabile între solicitant și țara respectivă. Autoritățile Malteve au trebuit să, ajunge, să ajungă la un acord în ianuarie 2014 privind această schemă de investiții și condiția era ca cetățenii să arate faptul că au reședința în Malta și o legătură veritabilă cu această țară. Comisia monitorizează cu atenție în continuare aplicarea acestui uh, program în uh, Malta. În ceea ce privește corupția, e adevărat că nu mai există raportul anual privind corupția, dar este la fel de adevărat că pentru prima dată în acest an, pot să vă asigur, va exista o secțiune amplă cu privire la corupție în raportul de țară al Maltei în cadrul semestrului european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și acum doresc să dau cuvântul fiilor doamnei Dafne Caruana Galiția. Sunteți bineveniți uh, la reuniunea comisiei noastre și aveți uh, două minute pentru a interveni. Thank you very much, Madam Chair. Um, we're very honored. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem onorați uh, că ni s-a dat cuvântul. N-am așteptat acest lucru. Fratele meu și cu mine am venit aici doar pentru a susține arăta susturile noastre de bază. Am uh, inițiat un caz constituțional uh, în tribunal uh, pentru a avea o anchetă, uh, pentru că guvernul uh, nu este de acord. Um, și, sigur, cel mai urgent aspect este anchetarea morții mamei noastre, pentru că temerea de dovezi ar putea să dispară. Persoana care conduce investigația poliției este o persoană pe care mama noastră tocmai uh, investiga în anchetele ei. Uh, ne e foarte greu să avem încredere în instituțiile țării noastre atunci când tocmai persoanele pe care mama noastră le-a închietat pentru crime foarte, toate eforturile făcute de mama noastră să nu se piardă, să nu fie uitate și munca pe care o faceți dumneavoastră în Parlamentul European ne ușurează povara pe care o avem noi. Raportul dumneavoastră, negru pe alb în raportul dumneavoastră, nimeni nu mai poate să nege aceste lucruri. Mama noastră a murit, dar munca ei, măcar prin munca dumneavoastră, trăiește în continuare și dacă dumneavoastră veți opri, noi nu ne vom opri, vom continua, dar ne va fi mult mai greu. Deci mesajul nostru pentru dumneavoastră este să nu, nu suntem implicați în așa ceva, nu ne interesează, nimeni nu ne reprezintă la, nivelul, la nivel politic în țara noastră. Pentru noi, toxică pentru Uniunea Europeană, nu se fac adevărate controle cu privire la cei care cumpără pașapoarte. Cum putem să uh, expropian, e foarte important uh, ceea ce faceți dumneavoastră. Noi nu suntem experți, în activitatea Parlamentului European, nu știm care sunt instrumentele pe care le aveți la dispoziție, nu sunteți organe de anchetă, e adevărat, dar faceți multă presiune și cu cât creați mai multă presiune, cu atât va răspunde mai mult guvernul meu, Comisia Europeană, și asta poate să ducă la rezultate surprinzătoare. De aceea vă încurajăm să nu vă da, pentru că dumneavoastră deja aproape sunteți uh, experți în problemele cu care se confruntă Malta în momentul de față. Dar vreau să vă spun un lucru. Uh, ancheta magistraților care uh, informații au ajuns în presă, au ajuns în presă după ce au fost transmise poliției și poliția nu a acționat. Și e important să spunem că ceea ce faceți și vă rog să continuați thank you. Our thoughts and prayers are with you and your family. Disponibilitatea domnului ministru Bonici de a continua să discute cu noi întrebările care au fost adresate și și cele care nu au fost ridicate azi, dar care necesită clarificare cerut uh, șefului Curții Supreme, Camilleri, să vină la Bruxelles pentru a discuta mai departe. Am cerut uh, documentație de lobiști uh, la, pe lângă Uniunea Europeană și cu ei vrem să discutăm. Deci, în mod clar, vom continua ancheta. Ce vă, pot să vă spun este că a avut loc pe 31 noiembrie și 1 decembrie și mă bucur că acum uh, ni se notifică. Dar vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare și pentru înțelegere. Domnul Gosdel și doamna Lambeck să ia loc aici la podium. Table. Mănânce. Hai, <laughs> Trebuie să continuăm cu întâlnirea noastră. Vă rog, dacă aveți discuții, purtați-le în afara sălii. So, uh, for the next... Directorul Centrului European pentru Subefiante și doamnei Virginia Langbach, directorul Centrului European pentru Egalitatea de Gen. După cum știți, se urmărește îmbunătățirea cooperării bilaterale și multilaterale în domeniile de interes comun. Raportul anual pentru 2017, domnul Gosdel va prezenta o perspectivă de ansamblu a realizărilor din anul trecut, după care va da cuvântul doamnei Langbach pentru a ne prezenta prioritățile de cooperare așa cum au fost stabilite de agenții pentru 2018. Având în vedere că Doamna Langbach se află astăzi alături de noi, participă la schimbul de opinii. Salut acești membri care se află alături de noi. Acum am să dau cuvântul domnului Guzdel. Vă rog, încercați să fiți succint, să ne ajutați să economisim, să recuperăm timpul pe care l-am pierdut cu intervenția anterioară. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Parlamentului European. E un adevărat privilegiu să vă prezint concluziile rețelei agențiilor din sectorul um, justiției și afaceri interne pentru anul 2017. Pot fi mândru să vă spun că a fost un privilegiu să fiu um, președintele rețelei anul trecut. De asemenea, dați voi să scot în evidență că rețeaua există pentru că e nevoie de cooperare pragmatică, iată funcția pe care o exercită instituția noastră. Noi am fost, am jucat un rol deosebit de activ. A fi președintele rețelei înseamnă să încurajezi cooperarea, dar și să propui abordarea unor subiecte pe care vi le voi prezenta în câteva cuvinte în cele ce urmează. Înainte de toate, aș dori să uh, vă comunic un mesaj al uh, directorului agențiilor Um, din sectorul justiției și afaceri interne, un mesaj care afirmă următoarele. Știm că această comisie urmărește întotdeauna să păstreze un echilibru între resursele disponibile și așteptările tot mai numeroase care se află pe umerii agențiilor. Sperăm că se va ține cont de toate acestea în cadrul negocierilor pentru viitorul CFM, deosebit de important pentru UE, având în vedere cadrul post-Brexit. E cu atât mai important în uh, sectorul uh, JAI, având în vedere următoarele subiecte pe care le voi aborda. Aș dori să vă spun în continuare că, firește, una din principalele provocări ale agențiilor și al Comisiei Europene este de a întări interoperabilitatea și schimbul de date firește încadrându-ne în mandatul fiecărei agenții, luând însă în calcul în același timp faptul că intră în vigoare legislație nouă privind protejarea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, e clar, mai sunt multe de făcut. Am reușit să facem progrese tehnice anul trecut împreună cu celelalte agenții. Cel de-al treilea punct, care are mai degrabă un caracter transversal, e următorul. Pentru a face față provocărilor puse de migrație și de securitate și pentru a face o legătură între amenințările interne și externe, este absolut fundamental să cooperăm cu statele terțe. Această cooperare dobândește tot mai multă importanță. Agențiile au organizat pentru prima dată o întâlnire prin intermediul responsabilului pentru cooperare internațională cu omologilor din state terțe pentru a vedea unde putem coopera mai îndeaproape. Iată principalele trei observații, principalele mesaje pe care doream să le transmitem, după care informații recente în ceea ce privește principalele mesaje pe care doream să le transmitem, după care informații recente în ceea ce privește aspectele transversale pentru agențiile din sectorul JAI. În primul rând, folosirea ciberspațiului pentru mișcările criminale, iar în al doilea rând, migrarea. Am dorit să vi le prezentăm. În primul rând, e nevoie să adaptăm cadrul legislativ la epoca digitală. De pildă, atunci când agențiile UE și agențiile naționale luptă împotriva infracționalității cibernetice, care prin însăși natura sa e transfrontalieră, e foarte greu să identificăm. Iată una din problemele cu care ne confruntăm, deși am înregistrat progrese și agențiile sunt gata să își pună experiența și expertiza la dispoziția legiuitorilor naționali pentru a vedea cum putem trece peste acest obstacol. E clar în ce privește autoritățile de aplicare a legii, acestea trebuie să aibă la dispoziție instrumentele necesare. S-au înregistrat evoluții importante în statele membre în acest sens, dar această mișcare trebuie să continuă. Este absolut important să încurajăm parteneriatele public-privat pentru uh, prin intermediul unui dialog cu privință EULISA, de pildă s-a oferit să deschidă întâlnirea sa tehnică cu reprezentanții industriei și către alte agenții. De asemenea, este foarte important să oferim uh, formare nouă, specializată și multidisciplinară. Am uh, sporit considerat Din această perspectivă ne confruntăm cu o, o provocare importantă și anume trebuie să formăm tot mai mulți oameni nu doar în ceea ce privește metodologia și instrumentele, ci și în ceea ce privește accesul la echipamentele pe care le, le ar necesita pentru activitatea lor. Președinte, nou raport pe care l-am publicat anul trecut împreună cu Europol, un raport comun în ceea ce privește Darknet, acea rețea obs- obs- obscură de pe internet. Am urmărit aici ciclul de viață al de asemenea, am avut numeroase cazuri de anchete interesante. Anul trecut, Frontex, în primul rând, a lansat inițiativa creării unui set de instrumente pe migrație care să ne permită să identificăm unde sunt lacunele în ce privește informația și capacitatea de intervenție. De asemenea, amănunt a amenințărilor la adresa sănătății pe care o reprezintă migranții sau personalul și experții detașați în acele regiuni. Chiar dacă noi, de pildă, nu suntem pe teren cu migranții, știm că au existat, trebuie să fim uh, vigilenți. Și în urma discuției cu agențiilor a reieșit că această obligație uh, de a fi mereu vigilent uh, trebuie să revină și agențiilor. Trec acum la ultimul punct, și anume standarde pentru detectarea bolilor um, contagioase. Există norme interne, acestea însă nu sunt întotdeauna la îndemână în uh, hotspot-uri sau în taberele de refugiați unde se oferă acele, pentru că le puteți găsi în raport și pe ultimul diapozitiv puteți vedea o poză cu toți directorii. Am avut uh, printre noi și pe directorul Digi Home și Digi Justice și a fost deosebit de util. Cred că mesajul pe care vi-l pot uh, Parlamentul și cred că arată că rețeaua a ajuns la un nivel de maturitate și se concentrează îndeosebi pe sarcinile concrete pe care agențiile trebuie să le îndeplinească în exercițiul mandatului lor și pentru a ajuta pe cetățenii care trăiesc în Europa. Acum uh, dau mai departe ștafeta cu mare plăcere doamnei Virginia Langbach, președinta Institutului European pentru Egalitate de Gen, sunt convins uh, și știu că ea are toată energia și uh, convingerea necesară pentru a promova acest obiectiv atât de ambițioase pentru agenții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Gosdel, vă mulțumesc pentru prezentare, vă mulțumesc că v-ați încadrat în timp și vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră aflându-vă în fruntea acestei rețele în ultimul an. Dau acum cuvântul doamnei Langbach. Vă rog încercați să vă încadrați în cele șapte minute. Aș dori să vă rog să vă gândiți la ultima imagine pe care vă arăta Alexe, în legătură cu egalitatea de gen, pentru că am discutat acest lucru și la ultima ședință. Și vedeți că dacă luăm uh, toți directorii de agenții, eu sunt singura femeie din nou. Deci vedeți cât de multă muncă e nevoie de făcut și poate trebuie să discutăm și la Uh, Comisia Libe. Și în curând vom fi două femei director, mi-a spune colegul meu. Deci, aș vrea să spun ce, vom, ce contribuție vom aduce la cele nouă agenții. Dar, după cum știți, noi suntem singura agenție din aceste nouă care nu răspunde Comisiei Libe, ci Comisiei FAM. Și asta arată, de asemenea, că putem aduce noi sinergii dacă noi prezidăm uh, pentru că Comisia FEM uh, va fi uh, parte, va fi implicată atât timp cât noi vom prezida ședințele acestor comisii, uh, agenții. Alexi v-a spus ce am făcut. Principalul lucru este că am încercat să creștem valoarea adăugată, nu doar pentru Parlament, nu doar pentru Comisie, dar și pentru utilizatori, ca să le spun așa, și pentru cetățenii în special. Și concentrarea specifică a agențiilor este securitatea și justiția, unde, evident, majoritatea agențiilor sunt cele care lucrează în probleme de migrație, de securitate. Deci noi, institutul nostru se concentrează în principal pe susținerea muncii Uniunii Europene în interior. Deci nu o să putem susține agențiile pe probleme de migrație și securitate, de exemplu, dar vom continua munca începută deja și care a fost menționată deja de uh, Alexei uh, din anii anteriori. Vom uh, uh funcționa, pentru că totuși să nu uităm, suntem o agenție mică, suntem cea mai mică agenție, de exemplu, uh, SEPL va continua să, să coordoneze activitățile de instruire și, de asemenea, vom uh, adăuga acțiuni în ce privește violența împotriva femeilor și statisticile orientate dintr-o perspectivă de gen. Frontex va continua de asemenea să conducă grupul de lucru privind migrație, securitatea frontierei, managementul frontierei. Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm și care nu sunt rezolvate și care reprezintă o parte importantă. Interoperabilitatea sistemelor IT, care a fost menționată. Așadar, vom continua. Dar ce o să aducem noi? Cu ce o să contribuim noi? Sunt sigură că pentru Comisia Libe va fi de asemenea foarte interesant să vadă acest lucru. Așadar, ceama gratilor și femeilor și modul diferit în care sunt afectați, diferențele pe care le pot aduce politicile Uniunii Europene în planificarea măsurilor. Deci nu o abordare generală, ci uh, o o abordare de detaliu pentru cei care au nevoie cel mai mult de asistență și suntem de acord că sănătate pe gen uh, putem face, pentru că e o diferență să faci statistici bazate pe gen și o să avem uh, instruire, dar și o abordare pe zone selectate. Și o să vă arătăm până la sfârșitul acestui an, de exemplu, cum un uh, a, a, alege digitalizarea pentru că nu e doar o prioritate a președinției bulgare și va fi și a președinției austriece. Ei vor să lucreze la digitalizare și la tehnologii digitale dintr-o perspectivă de gen. Și asta va fi foarte util. Va fi util să vedem imagini și informații și analize în legătură cu asta. Știu că n-ați avut timp, dar uh, aș, sunt mândră să spun că toți directorii de agenții, inclusiv Alexis și toți bărbații care sunt directori de agenții. Când am avut ședința la Lisabona, am căzut de acord că vom... Ok. Repet, <laughs> sper că acum toată lumea poate să asculte. Mă bucur că avem această dezbatere, poate mai bine spus informare, și că avem aici doi reprezentanți egalitatea de gen perfect respectată, un domn și o doamnă, <laughs> care uh, ne-a adus la cunoștință din uh, domeniul fiecăruia uh, problemele uh, de care sunt preocupați. Aș vrea mai întâi să mă refer la ceea ce ați spus legat de noi instrumente pentru infracționalitate. Ne-ați spus aici că ar trebui să găsim noi instrumente pentru identificarea infracționalităților cibernetice, enunțând și o măsură, gândindu-vă la parteneriatul public-privat și o consider o măsură bună, dar insuficientă. Puteți să mai uh, ne spuneți dacă aveți o altă măsură pe care o gândiți imediat în uh, ceea ce privește uh, depistarea infracționalității cibernetice și uh, Ați mai vorbit de sănătate la locul de muncă, că avem standarde, avem norme interne avem și aparatura necesară pentru investigare peste tot pentru că este foarte important nu numai să avem uh, norme ci și să avem la dispoziție aparatura necesară. iar legat de egalitatea de gen sigur uh, sunt de acord cu dumneavoastră și eu fără să mi atrageți atenția am observat că pe acea fotografie nu se reflectă foarte bine egalitatea de gen. eu am susținut totdeauna în toate domeniile și nu numai uh, în aceste domenii că egalitatea de gen ar aduce un plus de valoare întreb, uh, pentru că nu trebuie să spunem că avem noi femeile în domeniu, antropologic femeile au calități și pot, prin în, uh, valorile pe care le au uh, nativ, să facă față oricărui post și cred în echipe mixte că sunt mult mai valoroase și aduc mult mai multă valoare. Așa că sper nu numai a doua femeie să fie acolo numită, ci să creștem și de asemenea mulțumesc că ați spus că vom avea o colaborare cu Comisia Libe pentru că chiar avem avem nevoie să informăm la rândul nostru în țările noastre, de aceea suntem aici, uh, despre tot ce uh, se întâmplă pentru siguranța cetățenilor, pentru, uh, până la urmă pentru o atitudine pro-europeană. Vă mulțumesc! Thank you. Mr. Boni, please. Mulțumesc, domnul Boni. Thank you very much for, uh, for both presentations. Puternice între agenții, lucrurile sunt mult mai clare acum și sunt uh, niște priorități mult mai clare pentru 2018 și pentru viitor și cred că toate aceste chestiuni pe care le-ați prezentat sunt foarte importante și sunt absolut de acord că... Da, mulțumesc pentru prezentarea activităților și măsurilor multidimensionale într-un mod uh, foarte cuprinzător pe care ați făcut-o am, ambii prezentatori. Am câteva comentarii mai degrabă pentru legate de faptul că am fost implicat în anumite activități de cooperare. Primul comentariu se leagă de utilizarea noilor tehnologii, circulă, circulației drogurilor, traficului de droguri prin canale digitale. Asta e o chestiune extrem de periculoasă și nouă pe care trebuie să o înțelegem bine și să înțelegem cum, trebuie, cum putem să luptăm cu ea. Al doilea lucru are legătură cu întrebarea cu uh, problema traficului de droguri între refugiați și spun că ar trebui să închidem frontierele sau mai știu eu ce, trebuie să avem politici pentru refugiați și pentru valorile migratorii, dar pe de altă parte, cred că e foarte important să știm, să avem niște analize. Pentru că asta e o problemă de sănătate de, legată de acești oameni. Și în al treilea rând, pregătirea noului de uh, sistemele de uh, alertă timpurie începește noile substanțe psihoactive. Dacă ați sta să descrieți pe scurt cum uh, merg aceste pregătiri. Mulțumesc, domnule Boni, doamna Head. Tack så mycket och tack för en eh, mycket bra presentation även om ni inte hade så mycket tid på er. Ehm, jag ehm, skulle nämna det här med Darknet precis som... Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Uh, vreau să mă refer la problema darknet, fenomenul darknet, așa numit internet uh, ascuns. Pentru că m-am ocupat de acest subiect într-o oarecare măsură în cadrul uh, eforturilor de egalitate de gen. Mi se pare o chestiune extrem de importantă. Cum spunea și colegul meu, nu putem vorbi de egalitate între bărbați și femei doar în cadrul Comisiei FEM. E un subiect care trebuie să fie discutat în toate comisiile. Și vreau să spun astăzi că de 14 ani mă lupt ca aceste chestiuni să figureze în uh, agenda tuturor comisiilor. Trebuie ca perspectiva de gen să se înscrie în toate rapoartele. Paritatea, egalitatea dintre femei și uh, bărbați, uh, aceste subiecte astăzi sunt din ce în ce mai Uh, susținute și își găsesc locul uh, meritat. Și sper că vom avea mai multe femei în posturi de conducere, dar lucrurile sunt încă departe de a fi ajuns la nivelul la care trebuie să fie, pentru că nu toată lumea vrea să ajungă în aceste uneori, pentru că nu, sunt multe femei care nu își doresc aceste posturi de conducere, dar totuși, cred că trebuie să le stimulăm. Uh, începește problema cotelor în posturile de conducere. Cred că asta ar putea fi o cale de urmat, stabilirea unor cote. o întrebare legată de statisticile cu orientare de gen, cu perspectivă de gen. Deci dacă am înțeles eu bine, statisticile trebuie să cuprindă toate persoanele. Prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și hărțuirii în general. Ce avem de gând să facem și am discutat cu toate agențiile europene, pentru că asta e nivelul la care noi putem coopera, este ca noi, ca instituții europene, să urmăm cadrul uh, decis deja, regulile și procedurile care există, dar ce vrem să facem noi este să avem acest, uh, această abordare soft. De exemplu, avem uh, procedura pentru uh, consilieri confidențiali. Da, ce vom face noi, pentru că suntem mai sensibilizați, pentru că suntem o agenție pe egalitatea de gen, am avut traininguri din ce în ce mai specifice pentru oamenii noștri ca să înțeleagă mult mai bine problema și, uh, de exemplu, uh, să comunice mai bine unii cu alții pentru a crește uh, înțelegerea sau o altă problemă legată de resursele umane. Pregătim unele documente interne privind, nu știu eu, prejudecățile conștiente, proporția între bărbați și femei, de exemplu. Deci e o chestiune care trebuie să se schimbe în mintea fiecăruia, pentru că deci să se elimine influența stereotipurilor în uh, procesul de promovare, în procesul de evaluare, de exemplu, al angajaților. Deci nu, asta nu înseamnă că vom... Totuși, suntem uh, pe drumul cel bun și în raport vedeți o listă detaliată a activităților uh, nu o să intru acum în această listă. În ceea ce privește întrebarea domnului Boni, a doua întrebare se referea la refugiați și migranți. Pe 28 noiembrie anul trecut am găsit rețelei uh, Retox uh, mai mult de 45 de țări care s-au întâlnit pe întâlniri temat, pe discuții tematice privind migrația, sănătatea morning, colleagues. Let's uh, continue our... Uh, Dragi colegi, haideți să continuăm întâlnirea noastră de astăzi. Haideți să trecem la voturi. Începem cu un dosar uh, în cadrul procedurii simplificate. Coordonatorii LIBE au decis la întâlnirea lor de pe 11 ianuarie că în ceea ce privește schimbul de date automate privind um, schimbul de date din Portugalia, acum Consiliul e gata să adopte un schimb automat de date în ceea ce privește uh, informațiile privind vizele din Portugalia. Totul ar trebui să se desfășoare în temeiul procedurii simplificate. Dau de îndată cuvântul domnul Ignacio Corao, care a fost desemnat raportor. Vă rog, fiți cât se poate de succint. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte rapid. Prin intermediul acestei decizii, Consiliul execută așa numita decizie PRUM de a spori cooperarea între statele membre pentru a combate crima organizată și terorismul. E vorba de a permite Portugaliei de a primi și comunica date cu caracter personal referitoare la matricularea vehiculelor. Din cât am înțeles, Portugalia a transpus în mod corect în legislația națională dispozițiile generale privind protecția datelor, printre care eh, capitolul 6 al deciziei PRUM face obiectul discuției. Anul trecut, Portugalia a primit o decizie de consultare și a avut eh, trei luni la dispoziție pentru a reacționa. Pentru a putea răspunde în timp util, coordonatorii LIBE au decis să folosească doar limba engleză, folosind procedura simplificată conform articolului 50, astfel încât la sesiunea din februarie Parlamentul să poată deja vota. Eu recomand ca Parlamentul să-și dea consimțământul și să încurajeze schimbul automat de date cu caracter personal creat prin intermediul acestei decizii. Mulțumesc! Să fie adoptat fără amendamente. Există obiecții? Dacă nu, atunci procedura propusă se consideră ca fiind adoptată. Vă mulțumesc! Trecem acum la votul privind crearea unui sistem centralizat pentru identificarea acelor state membre de informații privind um, cazierul european. Îl întreb pe raportor dacă dorește să ia cuvântul. Domnul Dalton, vă rog. Foarte succint. Știu că toată lumea vrea să tragă la vot. Doresc să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Cred că toate grupurile s-au deplasat un pic de la poziția lor inițială și cred că am ajuns în cele din urmă la un bun pachet de amendamente de compromis. Le mulțumesc încă o dată tuturor și haideți să votăm. S-a întrerupt microfonul. Mulțumesc, domnule Dalton. Haideți să începem uh, voturile. Amendamentul 47. S-a deschis votul. Votăm electronic. E mult mai simplu, așa că vă rog, dați bătaie cu votul. S-a închis votul. adoptat, nu, îmi cer scuze, spune, s-a respins, se corectează doamna președinte. 117. S-a deschis votul. S-a închis. S-a respins. Funcționează. Există vreo problemă? 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 119. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromis 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 122. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. După care trecem la 127 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 16. S-a deschis votul. S-a închis. S-a respins. Compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Ah, Amendamentul 17. S-a deschis votul. Vă rog, închideți votul. S-a respins. 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 135. S-a deschis votul. Să închizi votul. Respins. 136. Să deschizi votul. Să închizi votul. Respins. 18. Să deschizi votul. Să închizi votul. adoptat. 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 140. S-a deschis votul. Să a închis votul. Adoptat. 141, 42 și 143 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 144 și 145. S-a deschis votul. Adoptat. Trecem la amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 153. S-a deschis votul. Respins. 21. S-a deschis votul. S-a adoptat. 155. S-a deschis votul. A adoptat. Acum, președinta se, scu- se scuză, e respins. Trecem la 166. S-a deschis votul. Da, e identic cu 167. Aveți dreptate, deci le luăm pe amândouă la oaltă. S-a deschis votul, acum s-a închis. O persoană de la PP votează în plus. Avem un vot în plus de la PP. Da, reluăm votul, vă rog. 166 și 167. Puteți vota. S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la 169. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromis 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 172. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem acum la amendamentul 178. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 4. S-a deschis votul. Adoptat. 185. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 186. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 187. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. O S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 194. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Acum trecem la 199 și 200 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptate. 201. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 202 și 203. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 204 și 205. Împreună s-a deschis votul. S-a închis votul adoptat. 206 și 207 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 208 și 209 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 211. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 212. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Acum trecem la 214. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 6B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 6C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 6D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 234. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 235. S-a deschis votul. S-a închis votul, respins. 236. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 237. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ei bine, în acest caz e respins. ...238. E un amendament lingvistic, prin urmare nu votăm. Trecem la 239. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 240. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 241. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 243. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Amendamentul 30. S-a închis votul. Adoptat. 244. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 245. S-a deschis votul. Adoptat. Do amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 246. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 247. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la 254. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Acum trecem la 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 262. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 263 și 264 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptate. 265. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 39. S-a deschis votul. Să închizi votul. Adoptat. 266. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 267. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 268. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 269. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 270. S-a deschis votul. S-a închis votul res, adoptat, se corectează doamna președinte. 271. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 272. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 273. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 274 și 40, identice, le votăm împreună, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptate. 200. Trecem la compromis 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la compromis 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 282. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 283. S-a deschis votul. Închidem votul. Adoptat. 284. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 285. 285 votul este deschis. adoptat. 286, votul este deschis. Închis. Adoptat. Două votul este deschis. Închis. Respins. 291 289, mă scuzați, este deschis, închis, adoptat. 291, votul este deschis, închis, respins. 290, votul este deschis, închis, adoptat. 292-293 identice. Votul este deschis. Închis. Respinse. 44. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 294. Votul este deschis. Închis. Respins. 295. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 296. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 297. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 298. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 300. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 301. Deschis. Închis. Se adoptă. 302. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 303. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Buget 2. Avizul de la Comisia de Buget. Votul este deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 306, votul este deschis. Închis. Respins. Compromisul 9, votul este deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 309, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Buget 3, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Buget 4. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Buget 5. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Buget 6. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 310. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 311. Votul este deschis. Închis. Respins. Buget 7. Votul este deschis. Închis. Adoptat. 312. Votul este deschis. Închis. Respins. Și acum 313. Votul este deschis. Votăm și prima și a doua parte. Deci 313, votul este deschis, închis, respins. 314 și buget 8, uh, votul este deschis, închis, se respinge. 315, votul este deschis, Închis. Se adoptă. 316. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 319. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Acum, la considerente. Amendamentul 1, votul este deschis, închis. Se respinge. Amendamentul 49, votul este deschis, închis. Se adoptă. Amendamentul 2, votul este deschis, închis adoptat. Amendamentul 3, votul este deschis, închis, respins. Amendamentul 52, votul este deschis, închis, respins. Amendamentul 4, votul este deschis, Închis. Se adoptă. Amendamentul 54. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 57. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 5, vot pe părți, prima parte, votul este deschis. Se respinge a doua parte, votul este deschis. Se respinge. Amendamentul 6, votul este deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 7. Votul este deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 59. Votul este deschis. Închis. Respins. Amendamentul 60. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 62. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 63. Amendamentul 63, dragi colegi. Votul este deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 6A. Votul este deschis. Închis. Închis. Se adoptă. 79 și 80. Amendamentul 86. Votul este deschis. Închis. Votul este deschis. Respins. Respins. 88 votul este deschis. Închis. Respins. 92 votul este deschis. Închis. Respins. 12 votul este deschis. Închis. Adoptat. 93. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 94. Deschis. Închis. Respins. 99. Votul este deschis închis, respins. 100 deschis, închis, adoptat. 101 votul este deschis, închis, respins. 102 votul este deschis, închis, adoptat. 103 și 104 identice. Votul este deschis, închis, adoptat. 105. Votul este deschis, închis, respins. 106. Votul este deschis, Închis. Respins. 107. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 108. Votul este deschis. Se adoptă. 109. Votul este deschis. Închis. Respins. 14. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 111. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 112. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 113. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 15. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 114. Votul este deschis. Închis. Respins. 115 și 116 identice. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Votul final, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și acum votăm decizia de a intra în negocieri cu Consiliul. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Următorul raport, următorul vot proiectul de aviz începește sisteme de transport uh, cooperativ inteligente. Ați dori să las cuvântul, doamna Grapini? Nu? Nu? Doar vot. Deci mai întâi compromisul 1, votul este deschis. Tu, doamna Grapini? Nu? Nu? Doar vot. Deci mai întâi compromisul 1, votul este deschis. Deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul, dăm amendamentul 14. Amendamentul 14. Amendamentul 14, votul este deschis. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 7 se adoptă. Amendamentul 18, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 21, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 1, votul este deschis, închis, închis, votul este închis, respinse. Amendamentul 7, votul este deschis, votul este închis, se adoptă. Și acum Mulțumesc, dragi colegi, pentru cooperare. Când I will ask uh, my dear colleagues to leave. Îi rog pe estimații mei colegi să părăsească sala, aceia care doresc să o facă, și pe cei care rămân în sală să ocupe loc, pentru că am dorit să continuăm. Pentru că doamna raportor este în sală. We would continue. Și suntem la punctul 14. E vorba despre raportul anual 2000, pe 2016 protecția intereselor Uniunii Europene împotriva fraudei. Yes, you have. July 2000. Pe 27 iunie 2017, OLAF și-a publicat raportul anual pe, privind um, protecția intereselor Uniunii Europene și lupta împotriva fraudei. Raportul acoperă măsurile luate de Comisie și de statele membre, lupta împotriva fraudei și prezintă de competența noastră, mai ales uh, măsuri de drept penal. Doamna Cudrițca este raportor și își va prezenta proiectul de aviz și dau cuvântul imediat doamnei Barbara Cudrițca. Și înainte de acesta vreau să vă rog să continuați discuțiile în afara sălii. So, Barbara, please, the, uh, the, the uh, floor is yours. Mulțumesc, doamna Cudrițca. E un aviz pe care îl transmitem uh, uh Comisiei Cont în iulie 2017 și cred că acest aviz va aduce o contribuție valoroasă la moțiunea finală adoptată de Parlament. Sunt mai multe puncte pe care, în calitate de raportor, consider, uh, le consider. Trage o linie foarte clară între competențele OLAF, Eurojust și parchetul european, EPPO, pentru a evita suprapunerea competențelor. Și poate că acest lucru va convinge și statele membre care nu au uh, dorit să pară rolul de a fi uh, um, gardieni, apărătorii acestei independențe. De aceea reamintesc Parlamentului că trebuie să se implă publică uh, raportul anual împotriva corupției. S-a promis că la fiecare doi ani vom vedea un astfel de raport. Um, eu consider că mecanismul din guvernanța economică pentru monitorizarea corupției nu este suficient și se transmite un mesaj greșit așa numite fraude de tip carusel, prin care TVA-ul și bunurile sunt circulate între companii, se învârtă uh, neîncetat, punând astfel în pericol interesele Uniunii Financiare, pentru că în fiecare an frauda transfrontalieră în materie de TVA... Dritzka. Mulțumim, doamnă Cudrițca. Și acum dau cuvântul doamnei Chinici, care este raportor din umbră. Doamna Chinici. Îi mulțumesc colegei Cudrisca pentru angajamentul pe care și l-a asumat în comisia noastră. Un instrument fundamental, după părerea mea, pentru a dobândi o imagine autentică când vine vorba de fraudele înregistrate în țările noastre. Documentul pe care îl discutăm astăzi reprezintă un bun punct de plecare pentru că analizează multe din punctele fundamentale ale politicii antifraude. Al și ulterior cu regulamentul prin care se creează Biroul Procurorului European. În cele din urmă, Europa, Uniunea Europeană, a adoptat uh, un act legislativ uh, penal și desemnează un organ, primul organ supranațional care ar putea. Firește, sper că această echipă va intra cât se poate de repede în vigoare. Regret de, și până ziua de astăzi că biroul procurorului european, colaborarea și cât mai multe țări să se unească. Încă o dată scot în evidență cât este de important ca procuratorul european să stabilească reguli clare de cooperare cu celelalte entități precum OLAF, Eurojust și să scoată în evidență, așa cum a făcut pe bună dreptate, fraudelor aduse intereselor financiare la, ale UE. Și în această luptă mult, mult depinde de o bună colaborare între instituții și optimizarea resurselor disponibile. Trebuie să facem un efort comun. Cred că la ora actuală în Uniunea Europeană avem instrumentele necesare pentru a obiect. Colegii vor colabora de plin și cu siguranță prin intermediul acestui raport la care am încercat să contribui cu amendamente, vom putea oferi colegilor de la Comisia Cont recomandări și încurajări de analiză și aprofundare în cadrul activ. Um, thank you, Chair. I uh, also welcome the report. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu salut uh, proiectul de aviz al doamnei raportor. Uh, salut întotdeauna, întotdeauna am susținut uh, directiva PIF și EPPO-ul. Am fost parte din echipa care a lucrat la regulamentul EPPO. Activitatea lor e foarte importantă pentru a combate frauda, pentru a combate uh, taxa de tip carusel cu TVA. Ca... Deci Consider că e foarte important ca directiva PIF să acopere frauda în materie de TVA și, și sper ca acesta să fie scăzut de către comisie după evaluarea sa până în iulie 2020. Suntem aici în consens uh, cu uh, toți raportorii. Mulțumesc, doamna Macovei, domnul Lopez Aguilar. În ultimul mandat al Parlamentului European de Comisia Libe, în mod special. Cecilia Malmström uh, a fost cea care a condus o armonizare a legislației statelor membre, cooperare judiciară în cel mai bun mod posibil și, în cele din urmă, de bani sunt uh, implicate, bani care scapă printre degetele autorităților fiscale din statele membre, dar nu doar atât, acești regenerații pentru a pentru a... și în continuare opun uh, rezistența. Aceasta este lecția, trebuie să învățăm lecțiile din masă. A rămas în continuare o marjă de manevră în unele locuri pentru a acoperi frauda, evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor fiscale și plan și cooperarea consolidată prin care acesta a fost uh, Uh, lansat, trebuie evaluarea anuală a punerii în aplicare a strategiei și toate elementele care vor veni. Uh, eficacitatea, operare mm, foarte solide pentru a putea coopera cu autoritățile de aplicare a legii din statele membre și cu um,